și de la socialdemocrați o solicita, solicitări privind schimbarea alcătuirii comisiilor și a delegațiilor interparlamentare, ceea ce, ceea ce va fi inclus în procesul verbal. Dacă nu sunt obiecții,